Doresc de asemenea să vă informez în legătură cu faptul că autoritățile competente din Spania m-au uh, informat de înlocuirea doamnei Magdalena Alvarez cu domnul Sergio Gutierrez Prieto în calitate de europarlamentar din data de 19 iulie 2010. Aș dori să urez bun venit noului nostru coleg, dacă este de față. Nie widzimy kolegi. Este nie dotarł do... Nu se pare că nu este în sală, nu a sosit încă. În conformitate cu articolul 3 alineatul 2 al regulamentului Parlamentului European, până când nu se va verifica mandatul acestuia, și până când nu va fi prezentată nicio obiecțiune, domnul uh, Sergio Gutierrez Prieto va putea participa la lucrările Parlamentului și a organelor acestora, uh, bucurându-se pe deplin de drepturile conferite, cu condiția să fi prezentat o declarație conform cărea nu exercită o altă funcție care să fie incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European. Parlamentar Am primit de asemenea cererea de revocare a imunității parlamentare a doamnei Agnes Hankish, în cadrul unei proceduri judiciare în curs în, la Tribunalul Central din Budapesta. În conformitate cu articolul 6, aliniatul 2 al regulamentului, această solicitare este transmisă Comisiei pentru Afaceri Juridice, care este competentă pe fond. Din partea Partidului Popular European,